Hello everyone. Good afternoon. Bună ziua tuturor. Dacă sunteți amabili să vă ocupați locurile, o să și putem începe. Și mai întâi de toate, dacă nu sunt obiecții, cred că putem adopta ordinea de zi fără modificări. Primul punct de pe ordinea noastră de zi, în această după-amiază, este schimbul tradițional de opinii cu Comisarul pentru Mediu, afaceri maritime și pescuit în cadrul dialogului structurat. Îi urez așadar bun venit domnului comisar Vela în comisia noastră. Sunt câteva lucruri de care noi suntem interesați și de care dumneavoastră răspundeți. Ne interesează punerea în aplicare a programului pentru mediu 7, a, a programului pentru economia circulară, biofarmaceutice și așa mai departe, o mulțime de lucruri importante pentru comisia noastră. Așteptăm deci cu interes să avem un schimb de opinii în dorința de a lucra împreună pentru soluționarea acestor probleme cât mai rapid. Fără să mai întârzi așadar, vă dau cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult, Adina, doamnelor și domnilor eurodeputați, bună ziua! De la ultimul nostru dialog structurat, la reuniunea din martie anul trecut, am continuat să lucrăm împreună pe marginea finalizării unor uh, acte de legislație, cum ar fi directiva, regulamentul privind Mercurul și pachetul pe marginea căruia în aprilie se va vota în Parlamentul European, în plen. Aceste acte legislative vor întări poziția Uniunii Europene în ce privește aspectele de mediu și de gestionarea deșeurilor. Pe marginea tuturor temelor ne așteptăm să avem o bună colaborare și astăzi aș vrea să avem în vedere imaginea de ansamblu. Acum trei ani și jumătate când am venit în fața dumneavoastră prima dată, am vorbit de trei priorități. Mai întâi, contribuția noastră la crearea de locuri de muncă printr-o creștere verde și albastră. În al doilea rând, mai bună legătură cu cetățenii în vederea îmbunătățirii calității vieții și Rezultate concrete, în al treilea rând, printr-o mai bună punere în aplicare a legislației. Mă bucură să vă anunț că Comisia, cu ajutorul dumneavoastră, a obținut rezultate la toate cele trei capitole, astfel încât, la sfârșitul mandatului nostru, mediul va fi într-o situație mult mai bună. Mai întâi, prima prioritate, asemeni acelor uh, a uh, dumneavoastră aici în comisie este uh, creșterea verde și albastră prin intermediul economiei circulare. S-au făcut progrese majore și există un consens amplu cum că pro, pro, programul din 2015 cu privire la economia circulară a dus la înscrierea acestui concept în deciziile politice. Avem 80%, mai mult de 80% din 54 de acțiuni în planul de economie circulară, iar pachetul adoptat în ianuarie este încă un pas important în procesul de tranziție. N-am să repet cele spuse de domnul vicepreședinte Katainen în februarie. Vreau doar să vă reamintesc că strategia privind materialele plastice prezentată în scopul unei susținerii unei industrii a materialelor plastice mai sustenabilă și mai uh, inteligentă a fost înscrisă acum în planurile, de, uh, în planurile economice și de producție din sector. Avem uh, în vedere producerea de noi produse și materiale plastice reutilizabile în Europa până în 2030. Iată o modalitate prin care putem îmbunătăți economia și reciclarea materialelor plastice, transformând oportunitățile în realități. Stabilim și instrumente pentru a atrage investiții și inovare în direcția închiderii, uh, umplerii uh, lacunelor în materie de cunoaștere și inovare, toate acestea pentru creștere economică. Acum, uh, obiectele de unică folosință din plastic reprezintă o Uh, problemă majoră pentru mediu și reprezintă circa 50% din uh, deșeurile de pe plaje. Trebuie rezolvată problema aceasta și în acest sens lucrăm din greu la o propunere cu privire la utilizarea materialelor plastice în conexiune cu uh, uneltele de pescuit pe care o vom prezenta în luna mai. Apoi, în ce privește legătura dintre legislația privind deșeurile și produsele chimice, și uh, aici avem inițiative care vor Uh, umple lacunele în ce privește punerea în aplicare a conceptului economiei circulare. Um, avem nevoie de o tranziție la nivel internațional, global, în ceea ce privește acest subiect. Și uh, un, uh, o astfel de legislație va permite să existe o tranziție mai bună și o uh, răspândire a acestor concepte și în țările terțe. pentru ca să putem atinge împreună obiectivele mileniului. Vom discuta cum este cazul să facem problema aceasta materialelor plastice mai circulare, împiedicând ajungerea acestor materiale în oceane. Un plan în acest sens va contribui la un, o producție, un consum și o eliminare a materialelor plastice mai durabilă în linie cu obiectivele Uh, stabilită la nivel internațional ONU și în, în linie cu strategia privind materialele plastice. Inițiativa pentru oceane. Îmi face în mod deosebit plăcere să vă spun că prima dată când oceanele ca atare vor figura în mod proeminent pe agenda DG7. Lucru care va continua, va veni în continuare a conferinței din octombrie anul trecut pe această temă, care a avut un succes extraordinar și va continua să promoveze leadership-ul european la nivel global în materie de oceane. Ieri m-am uh, deplasat uh, pe coastele Belgiei, uh, împreună cu cetățeni și cu uh, personal parlamentar, pentru curățarea plajelor. Vrem să uh, arătăm prin inițiativele noastre în materie de eliminarea deșeurilor de pe plaje că vrem să promovăm aceste inițiative. Am participat anul trecut la o serie de evenimente în urma conferinței din luna iunie DG14. În Malta am organizat în uh, luna octombrie o uh, altă conferință la care au participat Uh, numeroși uh, participanți cu 150 de rezultate concrete și cu uh, peste 70 de miliarde de angajamente financiare și cu angajarea că multe mii de mile marine vor fi de acum încolo protejate. Vreau să apropii Europa de cetățeni și să le îmbunătățesc calitatea vieții, motiv pentru care am depus eforturi deosebite pentru a îmbunătăți calitatea vieții europenilor. Știm ce pericol reprezintă pentru sănătatea omului uh, uh, aerul murdar, aerul poluat și apa poluată. Avem legislație în acest sens, inclusiv directiva privind uh, uh, uh motoarele cu combustie, care promovează soluții pentru reducerea la jumătate a poluarelui până în 2030. 2030 este însă un termen prea târziu pentru sutele de mii de oameni care mor prematur în Uniunea Europeană anual din cauza proaste calități a aerului. Este de asemenea pretârziu pentru milioanele de oameni care suferă de astm sau de alte boli respiratorii. De aceea am accelerat această acțiune, solicitând statelor membre să obțină rezultate în materie de aer curat acum și nu peste 10 ani. Dialogurile în acest sens ajută statele membre să facă schimb de bune practici și să învețe unele de la altele care sunt metodele care au fost încercate, testate și care au dat rezultate. E nevoie însă de și mai multe acțiuni. Prea multe zone din Europa se confruntă încă cu o uh, scădere inacceptabilă a standardelor calității aerului și statele membre nu iau suficiente măsuri pentru a menține la un nivel cât mai redus și într-un timp cât mai scurt aceste situații. Nu se iau măsuri suficiente în acest sens și aici intervine procesul de încălcare a dreptului comunitar. Comisia trebuie să fie foarte clară în acest sens. Dacă nu se iau măsuri suplimentare la timp și eficiente, în urma reducerii uh, calității aerului, așa cum s-a, arătat în uh, uh, conferința interministerială din 30 ianuarie, atunci vom uh, uh, impune acestor state membre uh, procedura de încălcare a dreptului comunitar. Dacă nu se vor respecta angajamentele asumate până la jumătatea lunii martie, voi propune Colegiului Comisarilor să meargă înainte cu o serie de acțiuni în cadrul ciclului de infringement din aprilie. Colegii și serviciile noastre din comisie uh, au lucrat din greu pentru a evalua uh, toate aceste situații din statele membre, dând dovadă de o dedicație deosebită față de cetățenii europeni. Apoi, printre prioritățile mele se află și calitatea apei. Propunerea privind apa potabilă adoptată în ianuarie va aduce la îmbunătățirea calității acesteia, va proteja consumatorii fața riscurilor la adresa sănătății din viitor și, în general, va permite o mai bună calitate a vieții. Există în această propunere și dispoziții pentru a se acorda acces la ape grupurilor vulnerabile de populație. În urma primei inițiative uh, cetățenești de succes cu privire la dreptul la apă. Accesul la apă este un instrument din ce în ce mai puternic pentru a combate uh, lipsa acestei resurse și o promovăm la nivelul Uniunii Europene ne concentrăm pe depășirea principalelor bariere în ceea ce privește reutilizarea apei, de câte ori acest lucru este sigur și rentabil. O propunere în sensul reutilizării apei în scopuri agricole este în curs de elaborare și va fi adoptată în lunile următoare. În ceea ce privește calitatea vieții, Rich a permis să se înregistreze o uriașă diferență de calitate față de uh, ce se întâmpla acum 10 ani. S-a schimbat atitudinea Europei față de substanțele chimice și nu trebuie să ignorăm lucrul acesta. Revizuirea recentă a confirmat că după 10 ani de punere în aplicare, regulamentul RICI a dus la o îmbunătățire semnificativă a protejării, a protecției sănătății oamenilor și a mediului. A promovat de asemenea Uh, instrumente alternative față de testarea pe animale și utilizarea substanțelor chimice în mod corespunzător pe piața unică. RICI este deplin funcțional în prezent și uh, răspunde obiectivelor pe care și le-a propus. Dar sigur că întotdeauna e și loc de mai bine. Există lipsuri în materie de date în cadrul dosarelor de înregistrare care trebuie completate și există unele lacune între diferențieri între uh, întreprinderile din interiorul și din afara Uniunii Europene, trebuie așadar să ajutăm mai ales IMM-urile să respecte legislația, fără să le supunem unor costuri uriașe. Însă am dorit mai mult angajament din partea statelor membre și să se pună la dispoziție resursele adecvate pentru atingerea acestor obiective. Natura este cea mai importantă resursă prin care Uniunea Europeană trebuie să se apropie de cetățeni, iar Europa 2000 este un program de o plusvaloare reală la nivel european. Fără natură nu putem vorbi de calitatea vieții, pur și simplu. De aceea îmi face plăcere să vă raportez faptul că am îndeplinit și aici progrese importante, planul de acțiune pentru natură, oameni și economie, adoptat în aprilie anul trecut, își îndeplinește toate cele patru priorități în ce privește orientarea, dialogul și conformitatea, investițiile și legătura cu oamenii. Vor fi publicate în curând și orientări în acest sens, dedicate conservării naturii și biodiversității, elemente care s-au îmbunătățit cu 10% și în prezent, în 20, până în 21 mai, vom arăta că Natura 2000 a reprezentat un progres major, dar tot nu există loc pentru uh, a sta cu mâinile în sân. Trebuie să facem și mai mult pentru a ne îndeplini obiectivele în materie de biodiversitate. O provocare majoră o reprezintă scăderea dramatică a polenizatorilor, care necesită acțiuni urgente și decisive și vom reacționa în curând printr-o inițiativă menită să facă față acestei probleme în conformitate cu apelul adresat în acest sens Comisiei de către Parlamentul European. Uniunea Europeană este de asemenea în frunta acțiunilor de protejare a biodiversității de-a lungul frontierelor prin negocierile BBNJ la nivelul uh, negocierilor de la Națiunile Unite anul acesta. BBNJ este o, un instrument de guvernanță a oceanelor menit să îmbunătățească clos și să facă fața nevoilor de conservare și utilizare durabilă a biodiversității în afara zonelor supuse jurisdicțiilor naționale. A treia mea prioritate o reprezintă transpunerea în practică a ceea ce ne dorim. Politicile și legislația nu pot deveni reale decât pe teren, în realitate. Trebuie așadar să fie funcționale în practică și în acest sens am făcut eforturi pentru a le face cât mai realiste și pentru ca ele să fie cât mai ușor de pus în practică. Unul dintre noile instrumente pe care le-am instituit în acest sens îl reprezintă revizuirea în materie de punere în aplicare, pe care am lansat-o anul trecut și care are un ciclu de 2 ani, la care lucrăm de asemenea în contextul raporturilor pentru fiecare țară pentru al doilea ciclu la anul viitor și ea va fi adoptată în câteva luni. Intenția noastră este să mai adăugăm trei elemente aici, schimbările climatice, substanțele chimice și emisiile industriale. Luăm măsuri de asemenea pentru a aborda problema cauzelor profunde ale lipsei de punere în aplicare din rapoarte, menționate în rapoarte, și anume cele datorate mecanismelor de guvernanță slabe. Planul de acțiune, în ce privește guvernanța, va ajuta statele membre să rezolve problemele practice ale punerii în aplicare a legislației, oferind, de exemplu, noi orientări și strategii pentru combaterea uh, infracțiunilor în domeniul mediului, Soluțiile concrete însă necesită uneori și resurse considerabile, nu în ultima instanță resurse financiare, un lucru deosebit de important în contextul actualelor discuții cu privire la viitorul cadru financiar multianual. Dragi colegi, eu consider că acesta este încă un domeniu în care putem conlucra strâns pentru a exercita o presiune utilă, transformând cadrul financiar multianual ca o întreprindere de amplă, de scară mare și sper să putem redirecționa tot capitalul în direcția activităților sustenabile. Comisia a adoptat un nou plan de acțiune cu privire la finanțele durabile, verzi, în martie anul acesta, și există în prevedere și un regulament cu privire la taxonomie sau sistemele de clasificare pentru finanțele verzi. Una dintre posibilități este aceea de a utiliza cadrul de etichetare ecologică pentru produsele financiare, lucru care ar garanta că investițiile se fac în conformitate cu considerațiile de mediu și sociale. Vă voi ține la curent cu privire la progresele registrate în acest domeniu. Și acum în ce privește fondurile viitoare, cu toate că arhitectura financiară încă nu s-a stabilit, insistăm pe integrarea obiectivelor de mediu în toate fondurile europene majore și relevante. Raportul european cu privire la cel de-al șaptelea program cadru menționează unele lipsuri în practicile în vigoare. Sunt perfect de acord că avem nevoie de o mai bună coerență la nivelul politicilor și de o sporită integrare a obiectivelor de mediu în celelalte politici. Acest lucru este cu deosebire important în ce privește viitoarea politică agricolă comună, care trebuie să facă mai mult pentru apă, natură și biodiversitate. În actuala sa formă, politica nu dă rezultatele așteptate, în ciuda finanțării semnificative care a fost dedicată verzirii. Lucrul acesta a fost confirmat și de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, ca atare, fac eforturi deosebite și presiuni de rectificare a acestei probleme în viitoarele propuneri legislative. Comisia este în curs de elaborare a unei propuneri cu privire la programul de după 2020 de uh, asigurare a integrării dimensiunii de mediu în celelalte uh, politici. Acest lucru ar putea reprezenta un exemplu de proiecte strategice integrate care ar putea să vizeze uh, proiectele de uh, dezvoltare regională și din cadrul PAC în general, cu legislație dedicată apei, aerului, naturii și deșeurilor. Salut în acest sens sprijinul puternic oferit de Parlamentul European pe marginea acestui program esențial. În general, cel de-al șaptelea, uh, uh, cea de-a șaptea analiză anuală de creștere dă rezultate. Suntem în curs de evaluare a întregului program în prezent și suntem în curs de consultare cu toate părțile interesate importante. Salut sprijinul dumneavoastră și aștept cu interes să se adopte raportul în plen. De asemenea, contez pe sprijinul dumneavoastră de plin în sensul ca că sper că toate inițiativele pe care le-am prezentat sau le vom prezenta vor fi luate în discuție rapid de comisie, astfel încât, dacă se poate, să se poată încheia respectivele dosare înainte de încheierea mandatului Parlamentului de față. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați îngăduit să vorbesc mai mult decât de obicei, dar am dorit să vă ofer o imagine completă a ceea ce a fost un an extrem de plin în portofoliul meu. Însă, tot ce am făcut și tot ce vom mai face în următoarele luni se va face cu sprijinul dumneavoastră și aștept în acest sens să îmi spuneți și care sunt prioritățile dumneavoastră. Vă mulțumesc așadar pentru colaborarea și bunele relații de care ne-am bucurat în acest timp și Vă mulțumesc și pentru atmosfera constant constructivă pe care ați asigurat-o. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Începem acum runda de întrebări. Mai întâi intervin două minute coordonatorii, două minute fiecare. Domnul Lize. Da, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Ați menționat subiectul calității aerului și aș dori să vă adresez o întrebare E o discuție. Dumneavoastră ați menționat 400 uh, de mii decese timpurii din cauza înrăutățirii calității anului. Nu știu dacă putem să lăsăm lucrurile așa. Nu știu cât de uh, precise sunt aceste studii, dar în orice caz, oricine cu oricine poate să-și dea seama că e rău să fie proastă calitate a aerului. Nu s-a și mai prudent cu vehicularea unor asemenea statistici. Și apoi, dacă se ajunge um, la o plângere, atunci uh, consider că este important ca comisia să-și facă temere de casă. Și știți că aici nu sunt deloc mulțumit de ce se întâmplă. Dumneavoastră, doamna Biencovska și ceilalți, mi se pare că vă plasați răspunderea de la unul la altul. E o declarație a Comisiei Europene din 2013 E vorba de faptul că trebuie înaintate linii directoare pentru retrofit. Mă gândesc, de exemplu, la autobuze. Un autobuz care merge uh, prin oraș uh, poluează uh, de 150 de ori mai mult și de aceea este foarte important să intervenim uh, cu mentenanța la autobuze, nu neapărat la uh, camionete, pentru că acestea, autobuzele, circulă mult mai mult și mult mai des, mai ales în oraș. Dar nu, nu sunt linii directoare foarte clar stipulate. Ați spus că există linii directoare de la ONU, OCDE, dar în același timp se spune că nimeni nu le implementează pentru că nu sunt de implementat. Vă încurajez așadar să faceți ceva în această privință. Și întrebarea mea concretă este când vă țineți de promisiunea lansată în 2013? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Doamna Capeson, de la SND. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să-l felicit pe domnul comisar pentru raportul domniei sale. A fost o bună legislatură cu acțiuni bune ale comisiei, mai ales în ceea ce privește portofoliul de mediu. După părerea mea, s-a obținut un progres semnificativ, așa că sunt mulțumită de ce s-a făcut. Și după cum spunea și colegul meu, dacă sunt neajunsuri, atunci acestea sunt în ceea ce privește calitatea aerului, mai ales în marile centre urbane consider că e nevoie de acțiuni ferme. Nu mi se pare că e un subiect care trebuie amânat pentru viitor. Acțiunea trebuie să apară acum. Apoi, mecanismul de protecție civilă este o inițiativă excelentă și necesară. Avem nevoie de mai multă Europa aici, iar schimbările climatice sunt foarte importante. În momentul în care s-a început lucrul pe mecanismul de protecție civilă, ne-am dat seama că era important să fim pregătiți în fața dezastrelor, dar că e la fel de important să mergem pe prevenție, pe analiză de risc în funcție de regiune, pe mai multă coordonare și cu alte politici europene. Deci mi-aș dori să văd mai multă eficiență în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Și acestea fiind spuse, oare n-ar trebui să avem un mecanism sau un observator pentru schimbări climatice? Nu credeți că astfel ar spori eficiența acțiunilor noastre? Un al treilea comentariu. E o inițiativă în Spania cu privire la care vom transmite o notă comisiei Comisia, de fapt, a lansat o inițiativă în ceea ce privește biodiversitatea și ce se întâmplă acum în Spania. Deci vrem să știm mai multe despre evaluarea de impact. Știu că există interes european față de acest proiect și deci am vrea să se stabilească un dialog. Vă mulțumesc foarte mult și felicitări! Domnul Haitema de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt aici. Bună ziua! M-ar interesa să obțin mai multe informații despre implicarea dumneavoastră și a DG Agri în ceea ce privește noile propuneri pentru CAP. Pentru PAC, mă scuzați. Care sunt propunerile dumneavoastră? Pe ce puneți accentul? Și sunteți de acord că ar trebui să ne axăm mult mai mult pe cercetare și dezvoltare? și ce se întâmplă cu inovarea ecologică și cu inovarea tehnologică pentru a spori prin intermediul acestora biodiversitatea și să protejăm clima, natura, apele și de asemenea să mergem pe economia circulară în sectorul agricol. Știți că, prin definiție, economia circulară uh, pornește de la agricultură, dar sunt mult, mult mai multe ce pot fi făcute aici. Și mi se pare că ar trebui să îmbunătățim și calitatea solului. Dacă solul e mai bun, atunci e cu beneficii numeroase. Pentru că apa din, din sol e și ea mai bună, de exemplu, nutrienții sporesc și sunt beneficii pe termen lung. Calitatea culturilor poate crește. Producția e mai bună, deci. Așa că, ce idei aveți pentru viitorul politicii agricole comune? Mulțumesc! Mulțumim în numele verzilor, domnul Heusling. Domnule comisar, eu continui cu întrebările mele, mai ales cu privire la noua politică agricolă comună. Știți că obiectivul nostru este să avem biodiversitate durabilă. Pentru asta, mi se pare că vom rata obiectivul pentru anul 2020 dacă nu facem nimic uh, la nivel de PAC politica agricolă comună greșită în multe domenii face să pierdem mult din biodiversitate și cred că în propunerea domnului comisar Hogan trebuie să apară ceva despre faptul că se impune o schimbare. El a spus că vrea să scape de greening, de ecologizare, dar nu-mi dau seama cu ce să o înlocuiască. Susțineți faptul că sau ideea că banii publici trebuie să fie legați și de serviciile publice, adică fermierii să facă mai mult în ceea ce privește protecția mediului înconjurător, cu biodiversitate cu tot. MIT a publicat un studiu în ceea ce privește defrișările din America de Sud pentru plantarea culturilor de soia, inclusiv pentru uh, alimentarea agriculturii uh, europene și sunt niște cifre dramatice care apar în acel studiu. Dacă e să mergem înspre un acord de liber schimb cu Mercosur, vi se pare corect să nici măcar nu abordăm aceste subiecte? Deci să importăm sau să extindem importul de carne de vită, însă să trecem uh, sub tăcere frișările din uh, America Latină? Întrebarea mea este în ce măsură discutați cu Comisarul pentru Agricultură în așa fel încât să reducem utilizarea de pesticide. Nu e vorba doar de neonicotinoide, ci de glifozat. Per total, utilizarea pesticidelor ia amploare și este un lucru care trebuie să ne dea de gândit. Trebuie să facem ceva în plan legislativ. E de datoria noastră pentru că noi cerem fermierilor planuri de reducere a pesticidelor, dar nimeni nu face asta. Doar vreo două state reduc uh, utilizarea pesticidelor, restul nu prea. Așa că mă interesează ce aveți de gând și la acest capitol. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Domnul Pedicini. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin asupra temei calității aerului, la care s-au referit deja antevorbitorii. M-aș referi la summitul din 30 ianuarie privind calitatea aerului în mod deosebit, din care rezultă că în 130 de orașe din Uniunea Europeană, din cele 27 de state membre, s-au încălcat limitele de emisii. 19 state membre au încălcat uh, limita anuală de emisii în materie de NOx, 7 pentru particulele fine, 14 limita de PM10 de 30 de ori față de limita admisibilă pe un an. S-a arătat că unele dintre aceste state membre vor fi supuse procedurii de infringement la sfârșitul lunii aprilie din acest motiv. Asta ne spune domnul, președ... domnul comisar. Ni se poate spune care sunt aceste state și care este amploarea acestei proceduri de încălcare pe care, pentru care vor plăti nu guvernanții, ci cetățenii, toți cetățenii. Aș dori așadar să adresez o critică față de acest mecanism, pentru că dacă pe de o parte e corect, e adevărat că statele membre care nu respectă regulile, care nu îndeplinesc uh, obiectivele pe care și le-au propus să fie sancționate, totuși, pe de altă parte, din păcate, sancțiunile astea tot cetățenii sunt cei care le plătesc. De, de aceea, aș întreba dacă aveți în vedere, studiați posibilitatea uh, adăugării la această procedură de infringement și a altor proceduri mai puțin uh, penalizante pentru cetățeni și mai mult penalizante pentru politicienii care sunt la, la originea acestor încălcări? Thank you very much. Mulțumim. Aceasta a fost prima rundă de întrebări. Domnule comisar, vă dăm acum cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, Adina. În primul rând, vreau să mă refer la întrebările lui Peter. Discutăm... Da, de fapt sunt de acord cu tine. Nu cifra este inacceptabilă, ci faptul în sine. Pentru că cifra va fi analizată de Agenția de Mediu, dar în orice caz, Peter E un număr imens de persoane care suferă de probleme respiratorii sau probleme cronice, boli cronice din cauza proastei calității aerului. Și da, vom continua acțiunile noastre, așa cum am, mai sp- așa cum am spus, de acord cu tine că trebuie să privim uh, problema la originea ei. Fiindcă eu pot să mă uit dacă statele membre ating rezultatele sau nu, dar cazurile de infringement trebuie lansate în momentul în care nu există o respectare a legislației europene. Mă refer la industria de transport, uh, agricolă, energetică. Iar în ceea ce privește retrofitul, da, sunt de acord cu procesul în sine și cu privire la orientări, Procedurile de încălcare a obligațiilor sunt uh, un instrument de ultimă instanță. Am fost întrebat și ce fel de sprijin oferim. Comisia a avut formul pentru aer curat la Paris, a avut uh, dialog pentru aer curat, a avut uh, un grup de experți cu privire la calitatea anului, care se întâlnește de două, trei ori pe an, ne coordonăm și încurajăm să facem un schimb de bune practici când e vorba de practicile judiciare, asta în bilateral. Lista acțiunilor de sprijin poate continua. În ceea ce privește doamna Caveson, eh, întrebările doamnei Caveson, sunt de acord că acum trebuie întreprinse aceste acțiuni. Chiar mi se pare că venim prea târziu cu o reacție, pentru că uh, sunt obiective care trebuiau atinse deja în 2005, după aceea în altele în 2010, deci uh, urgență există. De acord cu dumneavoastră. În ceea ce privește mecanismul de protecție civilă, când ne referim la acesta, e vorba de acțiuni de remediere și de sprijin în mare parte. Statele membre trebuie să înțeleagă că legislația de mediu toate directivele din domeniu ar trebui folosite. Legislația de mediu poate fi instrumentul de prevenție în caz de pentru dezastre, mă scuzați. Când discutăm despre legislația de mediu, ne referim la legislație care ne ajută să preîntâmpinăm dezastrele naționale. Dezastrele naționale scuzați, catastrofele naturale cauzează mari, mari daune și pierdere de vieți omenești. În ceea ce privește proiectul pentru încurajarea biodiversității în Spania, felicit Spania pentru că își asumă multe asemenea inițiative. Am și uh, mers să văd o asemenea inițiativă cu o cartă pentru uh, economia circulară, un acord, de fapt, pentru economia circulară, semnat de un număr impresionant de părți interesate. În ceea ce privește politica agricolă comună, iată o mare, mare provocare, una dintre cele mai uh, mari provocări cu reforma PAC-ului. Când discutăm despre biodiversitate, avem uh, trei uh, studii, privire la starea naturii, starea mediului și evaluarea la jumătatea perioadei în ceea ce privește strategia pentru biodiversitate. Toate aceste elemente ne arată că nu suntem pe drumul cel bun cu biodiversitatea. Și ne arată că nu e o excepție, ci e o tendință. Cauza principală fiind agricultura. De ce? Deoarece ecologizarea din PAC din păcate, nu dă rezultatele scontate. Nu e un lucru constatat de mine, e un lucru confirmat inclusiv de Curtea de Conturi. Și din agricultură vine poluare, dar nu ne referim doar, de, doar la poluarea terenurilor. Știți, fertilizatorii sunt uh, o sursă de poluare principală în oceane. Și avem acum o oportunitate unică cu reforma PAC. Dacă nu o nimerim, atunci vom rămâne blocați alți șapte ani și tot așa. Așa că cer sprijinul dumneavoastră. Eu cred că ar trebui să fie folosit greening-ul din PAC și că ar trebui să nu mai subvenționăm niște practici dăunătoare și ar trebui să începem să recompensăm valoarea, valoarea adăugată. Lucrez cot la cot cu Hogan și cred că facem ce putem în ceea ce privește uh, respectarea unor norme de mediu în PAC și includerea lor în legislație. E și demersul pentru viitorul uh, a activităților agricole. Um, s-a făcut o comunicare, dar una este să vii cu o comunicare și alta este să uh, faci uh, apoi legislație corectă. Și eu cred că ar trebui să ne axăm pe inovare, pe cercetare și dezvoltare. Aceste lucruri uh, există deja în anumite domenii la economia circulară avem uh, vreo 650 de milioane prin orizont 2020, tocmai pentru a susține economia circulară. Cu privire la calitatea solului. Da, trebuie să vedem uh, ce fac degradarea, fragmentarea și scurgerile, așa cum ați spus și dumneavoastră. Mi se pare că și domnul Hoisling a făcut comentarii similare în ceea ce privește pacul și biodiversitatea, plus utilizarea pesticidelor. Același comentariu cu privire la calitatea aerului și din partea domnului Pedicini. Eu zic că atunci când discutăm despre calitatea aerului, ne axăm mai mult la ce se întâmplă acum cu nerespectarea normelor, dar este bine de știut că din anul 2014 au fost proceduri de încălcare împotriva unui număr de 13 state membre în ceea ce privește uh, NO2, uh, apoi cu PM10 împotriva unui alt număr de state membre și împotriva 16 și inclusiv am avut demersuri în ceea ce privește încălcarea normelor de monitorizare a polorii aerului. Am introdus un indice pentru măsurarea calității aerului, care este un instrument extrem de bun pentru capacitarea cetățenilor. Calitatea aerului are la o adică un impact uriaș asupra vieții cetățenilor noștri și iată un fel prin care cetățenii pot să monitorizeze ei înșiși calitatea aerului în zona în care trăiesc. E un proiect lansat anul trecut la Paris în timpul forumului pentru aerul curat. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Trecem mai departe, avem a doua rundă de întrebări, un minut per intervenție. Începem cu doamna Grostet. Merci beaucoup, monsieur le comisar. Mulțumesc, domnule comisar. Ați vorbit despre biodiversitatea. Avem un raport în Franța care, a, care vorbește despre dispariția păsărilor uh, în zonele agricole. Ați vorbit deja despre biodiversitate, dar vreau să vă întreb dacă veți evalua punerea în aplicare a directivelor uh, pentru păsări și habitat și dacă veți încerca să sporiți efic- eficiența acestor acte legislative. În al doilea rând, în curând veți uh, publica o comunicare cu privire la impactul substanțelor farmaceutice asupra mediului înconjurător. Este un subiect foarte important în contextul revizuirii uh, legislației uh, privind medicamentele cu uz veterinar. Se vorbește în această propunere legislativă despre monitorizarea uh, prezenței acestora sub acestor substanțe în mediu. Este vorba despre acele uh, monografii uh, de mediu. Vreau să vă întreb dacă evaluați importanța acestui instrument și dacă veți veni cu uh, pași înainte pe calea aceasta. Domnul Zoriniu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă interesează o chestiune sistemică legată de păduri. Știți, anul trecut au fost probleme endemice și uh, din cauza schimbărilor climatice în Portugalia au fost uh, mari incendii forestiere. Săptămâna trecută a avut loc un vot la Asocierea de Mediu și a fost numit, uh, a fost ales uh, lemnul anului. Și vreau să adresez o întrebare în acest context. Uh, Trebuie să utilizăm mai multe resurse pentru a ne păstra pădurile mult mai curate. După cum bine știți, trebuie să folosim din ce în ce mai multe, multe energiile regenerabile și avem de-a face cu un caz specific aici. Și întrebarea mea este cum se petrece, cum are loc uh, reevaluarea strategiei pentru uh, domeniul uh, pentru păduri, mă scuzați, la comisie, pentru că mi se pare că trebuie să folosim energiile regenerabile și să cuprindem cumva în acest domeniu și silvicultura. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Comisario pentru sua prezență quest'oggi. Eu, invece le parlerò di acqua. Domnul Avia. Domnul Avia, ați vorbit despre ape în contextul celor spuse de OMS referitor la calitatea apei. Am solicitat Organizației Mondiale a Sănătății o revizuire a parametrilor și aș dori să mă concentrez pe prezența borului, care este astăzi de 1 mg pe litru potrivit unei directive a Uniunii Europene, în timp ce OMS recomandă o limită maximă de 2,4 mg. Parametrul acesta apare în toate zonele vulcanice și e vorba de apele Uh, freatice și un parametru de foarte mare importanță. În unele zone, cum ar fi Sicilia, zona din care vin eu, s-a stabilit o derogare de la acest parametru. Și am solicitat în acest sens mai multe solicitări uh, comisiei. Am, am, am adresat comisiei mai multe uh, întrebări însă um, nu s-a acceptat până acum în niciun fel uh, această solicitare de derogare, chiar dacă în textul uh, din care însoțește directiva actuală se vorbește clar de lipsa unor studii uh, științifice care să susțină acest 1 mg pe litru, în timp ce OMS-ul spune cu totul altceva, 2,4 mg. Deci poate ar trebui revizuită situația. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Volkan. Domnul Volkan. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule comisar. Doresc să fac un comentariu relevant pentru populație, pentru populația de la oraș, mai ales. Emisiile de la vase ar putea să și de la transportul maritim ar putea să depășească emisiile uh, din transportul rutier în viitorul apropiat și am putea reduce emisiile dacă s-ar utiliza electricitatea pe vapoare mult mai mult. Deocamdată, aceste măsuri nu pot fi implementate în plan individual, la nivel de port, pentru că se consideră că ar fi un dezavantaj și de aceea s-a cerut instituțiilor europene să creeze și să implementeze un set unic de norme pentru um, schimbarea alimentării cu energie a vaselor. E vorba de rețeaua terestră de electricitate. Și noi avem un aviz în ceea ce privește guvernanța oceanelor și cerem Comisiei ca cel puțin până anul 2020 să facă o propunere pentru a rezolva această problemă. Aveți deja vreo idee sau planuri care să meargă în această direcție, mai ales fiind dat că uh, Proasta calitate a aerului este o problemă cu atât mai mult în orașele port. Mulțumim foarte mult, doamna Gardini. Doamna Gardini. comisar, eu două cose rapide. Domnule comisar, foarte rapid două chestiuni. Sunt uh, raportor pe în ce privește zonele pelagice din Marea Adriatică. Ținând seama de cele spuse în audiere Comisia a prezentat de-al minteri acestei comisii date în baza cărora ar trebui să fie revizuit planul inițial de uh, reducere a pescuitului. Există modalități noi și diferite, diferite, dar care deja se folosesc de mult timp în Marea Nordului pentru prezervarea biomasei actuale pentru speciile uh, cu durată de viață foarte scurtă, de exemplu ecosolvei. Considerați dumneavoastră, în lumina celor spuse, spun, spuneați că măsurile care au fost puse în aplicare dau roade și așa mai departe. Țineți seama de faptul că datele din prezent nu permit încă să se ia măsuri în ce privește biomasa, nu vreți să vă, aborda, să vă schimbați abordarea și să procedați așa cum se întâmplă în cazul Mării Nordului, cu măsuri concrete, realiste, care să reglementeze pescuitul în baza biomasei efective din Marea Adriatică? pentru că nu există o evaluare uh, în ceea ce privește aspectele socioeconomice ale acestor măsuri, dar știți foarte bine că sunt mii de familii care sunt puse în pericol de pe urma acestei activități excesive de pescuit în zonă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Poci! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar, pentru efortul depus în ceea ce privește situația polenizatorilor. Mă bucură foarte mult faptul că aici uh, se fac uh, pași înainte. Merge interpretarea? Dar avem aici un punct nevralgic prin faptul că e o situație similară cu cea din 2010 și anume riscăm să nu mai avem succes la capitolul biodiversitate. Și vă întreb un lucru. Ce va face Comisia? Va lansa în sfârșit proceduri de încălcare a obligațiilor față de acele state care în continuare nu implementează suficient de bine legislația? De exemplu, pentru protecția păsărilor în bazinul mediteranean. Știm foarte bine că uh, sunt vreo 25.000 de soiuri de păsări periclitate și uh, dacă acestea sunt în pericol și dacă acestea sunt cu risc, atunci și biodiversitatea este cu risc. Și atunci, foarte pe scurt, întrebarea mea concretă este dacă veți lansa o procedură de încălcare pentru acele țări care nu implementează legislația europeană. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now, uh... Mulțumim! Dacă mai dorește cineva să intervină, domnul Dorfman. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, cerusem să intervin, dar probabil că secretariatul nu m-a văzut. Domnule comisar, ați vorbit despre biodiversitate, dar n-ați vorbit despre carnivorele de mari dimensiuni, în special despre lup. mi se pare că subestimați situația și colaboratorii dumneavoastră de asemenea. Se uh, solicită soluții, dar de fiecare dată se face trimitere la uh, Natura 2000 și, despre gestiune, și la gestiunea populațiilor. Dar realitatea arată altfel. S-au făcut uh, eforturi, însă, în ciuda acest, acestor eforturi nu s-au găsit uh, metode de gestiune eficiente, în special în acele zone în care păstoritul uh, este una dintre principalele activități. Deci trebuie să fim sinceri, trebuie să privim realitatea în față și să găsim soluții pentru oamenii de la fața locului dacă e ca politica noastră să fie acceptată de către cetățeni. Mă întreb dacă vrem ca populațiile de lupi uh, să uh, se răspândească în întreaga Europa în momentul de față. Vrem să renunțăm la păsturit, uh, păstorit, răs, încercăm pur și simplu să impunem animalul acesta în absolut toate zonele din Europa. Vă rog să dați dovadă de mai multă seriozitate decât în trecut. Mulțumim, doamna Rit. Doamna Rit. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență. În noiembrie 2017, un studiu german publicat de, de un centru pentru cercetare a mediului înconjurător au descoperit, a descoperit că 10 râuri sunt responsabile pentru 90% din materialele plastice aflate în oceane. Patru dintre acestea se află în China. Din pricina legislației europene cu privire la gropile de gunoi, Regatul Unit își exportă de ani și ani de zile deșeurile reciclate în China. Chiar după publicarea acestui studiu, activitatea a încetat, dar vreau să vă întreb dacă există posibilitatea ca o parte din plasticul ajuns în oceanele lumii să, din China să fi fost plastic trimis din Uniunea Europeană spre reciclare. Mulțumesc! Vă mulțumim. Doamna Piric. o întrebare, doamnă președinte. Uh, un punct foarte important uh, în țările de jos cu privire la pescuit. Și s-a ocupat el secretarul de stat uh, și ministrul nostru. Mă interesează pentru inovație și pentru uh, Uh, biodiversitate. Este foarte important ca și în domeniul maritim să fim lideri uh, la capitolul inovare. Ați, uh, v-ați ocupat și noastră de acest subiect. Mii de pescari din țările de jos se bazează pe Comisia Europeană și pe sprijinul din partea acesteia. Ce va face în viitorul apropiat Comisia Europeană la trialog pentru a se asigura că știința rămâne fruntașă și nu emoția? Compromisul de la Comisia PEș din 21 noiembrie are în vedere faptul că prejudecățile ecologice trebuie să aibă un fundament științific înainte de a fi avute în vedere. Și în uh, ianuarie, la plenară, s-a ajuns la o situație în care uh, nu s-a mai ținut cont de realitățile științifice. Acest lucru nu a dat bine în țările de jos și a fost greu primit de pescarii de acolo. Deci, uh, mi se pare că nu așa trebuie să arate cooperarea europeană în ceea ce privește pescuitul durabil pe viitor. Și închei, domnule președinte, prin a, doamnă președinte, prin a spune că aveți dreptate. Este un subiect foarte dificil în țările de jos, mai ales cu, uh, um, prin faptul că e uh, vorba despre inovare și mi se pare că în continuare trebuie să ne asigurăm că lucrurile vor merge bine în acest domeniu. Mulțumesc! Question two. Someone else? Iată încă o întrebare, de data aceasta din domeniul pescuitului. Dacă nu mai există intervenienți, domnule comisar, aveți cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Mulțumesc mult. Încep cu răspunsurile la întrebările doamnei Grostet. Uh, păsările din zonele agricole. Într-adevăr, numărul lor a scăzut dramatic a scăzut cu vreo 55% din anii 80 încoace. Cauzele sunt agricultura și modificarea de către om a condițiilor naturale. Și în acest sens vreau să subliniez încă o dată faptul că legislația în domeniul mediului înconjurător nu va fi suficientă. Asta dacă nu reușim să impunem aceste standarde de mediu în toate politicile Uniunii Europene, inclusiv PAC. Dacă nu reușim să facem lucrul acesta, nu suntem suficient de proactivi. În ceea ce privește punerea în aplicare, eficiența, eficiența etc., etc., Vreau să vă spun că de fiecare dată când e nevoie de procedurile de încălcare, de demarare a acestora împotriva statelor uh, membre, uh, când vine vorba despre aplicarea directivei privind păsările, am făcut-o. Ultimul caz uh, de genul acesta cred că a fost demarat împotriva Finlandei. Era vorba despre populații de păsări din insule. Dar când vine vorba despre păsări, nu doar directiva europeană pentru păsări și habitat uh, poate fi uh, folosită, ci uh, cooperăm cu o serie de state terțe, cooperăm în cadrul convențiilor internaționale. Spre exemplu, vă atrag atenția asupra activităților noastre în cadrul grupului mediteranean împotriva uh, Uh, uciderii ilegale a unor păsări și alte animale și mai există și alte foruri internaționale în care suntem activi. Substanțele farmaceutice. Subiectul acesta este în curs de a fi dezbătut. Avem un rol foarte proactiv în domeniu. De fapt, cred că subiectul a fost deja ridicat în cursul ședinței anterioare la care am participat. Deci uh, munca este în curs și cred că uh, vom obține rezultate. Substanțele farmaceutice vor fi incluse pe lista substanțelor periculoase pe care le găsim în mediul înconjurător. Domnul Zorinio acum și Silvi gestiunea pădurilor este, în primul și în primul rând, o competență națională. Dar cred că și în domeniul acesta suntem activi. Ultima procedură de încălcare lansată în domeniu a fost anul trecut împotriva Poloniei. Deci, și în domeniul acesta trebuie să rămânem vigilenți și trebuie să întreprindem acțiuni de fiecare dată când ele sunt necesare. energia regenerabilă, biomasa nu este neapărat o formă de energie regenerabilă pe care o promovăm uh, Adeseori biomasa este într-adevăr uh, durabilă, dar uh, de cele mai multe ori se dovedește a fi contraproductivă. De ce? Pentru că intră în uh, competiție cu alimentația și în plus promovarea bioenergiei și a biomasei pentru bioenergie duce la pierderea unor culturi atât de necesare pentru siguranța alimentară. Domnule Lavia, voi analiza întrebarea legată de BOR. Am un răspuns care mi-a fost uh, scris de colaborator, dar aș prefera să studiez personal problema și îți voi transmite în scris răspunsul. Înțeleg importanța subiectului. Uh, zona Etna este o zonă vulcanică și, bineînțeles, uh, problema bor borului este importantă în context. După aceea, emisiile navelor, rețelele terestre de electricitate, vom analiza sau analizăm sub, subiectul. Când vorbim despre poluarea aerului, bineînțeles că nu vorbim doar despre transportul rutier, ci și despre transportul maritim. Am încercat să ne ocupăm de subiect uh, cu mai multe ocazii și în mai multe Uh, contexte. Am avut întâlniri, spre exemplu, cu uh, operatorii de croaziere, dar trebuie să recunosc că îi înțeleg în momentul în care îmi spun că nu au nimic împotriva unor noi acte legislative menite a scădea nivelul emisiilor. Operatorii din domeniu îmi spun însă că ar prefera regulile acestea în contextul uh, Organizației Internaționale Maritime. Uh, Eh, eu le spun că trebuie să fim lideri în domeniu, dar pentru ei eh, calitatea noastră de lider înseamnă o pierdere de competiție, de competitivitate. Și bineînțeles, alături de colega mea, doamna Bulț, lucrez intens asupra subiectului și încercăm să tratăm subiectul în, în eh, cadrul Organizației Mondiale Maritime. În ceea ce privește planul multianual pentru speciile pelagice din Marea Adriatică, să știți că subiectul este foarte important pentru noi. Avem un astfel de plan uh, pentru Marea Mediterană. Îmi doresc ca planul să fie eficient pentru că, din păcate, uh, peste 90% dintre stocurile din Mediterana sunt acum uh, pescuite excesiv. Acesta este un subiect în care n-am reușit să obținem rezultate, din păcate, uh, cunosc Mediterana, știu care e situația acolo, știu care este ideea și, sau care sunt argumentele pescui, pescarilor din, din zonă. Ei spun că cu cât sunt mai puține reguli, cu atât pro, profitul lor crește. Dar pe de altă parte, dacă ne uităm la bazinele maritime în care regulile sunt aplicate, ne dăm seama că s-au înregistrat progrese biologice în domeniul stocurilor, dar și uh, progrese economice, respectiv pescarii au uh, încasat profituri mai mari. Din păcate, însă, în Mediterana, stocurile de pește scad și, de asemenea, profitul pescarilor scade. Deci, uh, subiectul acesta trebuie să fie neapărat tratat și trebuie neapărat uh, să, să găsim o soluție eficientă. Acesta este primul uh, plan multianual pentru uh, Marea Mediterană. În trecut, cei din bazinul Mediteranei au, ne-au tot atras atenția asupra faptului că regulile la nivel european se aplică doar statelor membre și nu statelor terțe care se află în același bazin. Dar de data aceasta, iată, avem un plan multianual pentru stocuri care sunt pescuite de doar trei state membre. Deci nu putem da creș. În trecut au existat uh, măsuri așa numitele măsuri de input, care din păcate n-au funcționat și tocmai de aceea de data aceasta optăm pentru măsuri output, de tip output pentru aceste stocuri de pește. În momentul de față, uh, subiectul este discutat de colegii viitori și sper să ajungem la rezultate concrete. După aceea, biodiversitatea, un răspuns simplu, da, vom lansa proceduri de încălcare dacă și de fiecare dată când există activități ilegale în ceea ce privește păsările și de fiecare dată când directiva privind păsările nu este respectată. Am făcut asta întotdeauna și voi, o voi face și pe viitor. Domnul Dorfman se referea la carnivore. De curând, o serie de miniștri ai mediului au dorit să trateze subiectul. Dar haideți să ne concentrăm pe lupi acum. Mm, uh, există suprapopulații sau populații excesive, numere excesive, nu doar într-unul sau două state membre. Și tocmai de aceea serviciile mele își apleacă atenția asupra subiectului, pornind de la o perspectivă europeană. Bineînțeles, sunt îngrijorat. De ce? Pentru că, după cum vă spuneam, miniștrii mediului uh, statelor membre mi-au spus că subiectul trebuie neapărat să fie tratat. Se poate să devenim uh, victime ale propriului succes. Am lansat o serie de planuri uh, de uh, favorizare a creșterii numărului de animale, respectiv lupi. Într-adevăr, populațiile au crescut în Suedia, Italia, în Franța, etc. Deci, subiectul va fi tratat ca fiind unul european și cred că peste una sau două săptămâni, trei miniștri vor veni la Bruxelles pentru a vorbi uh, cu mine tocmai despre uh, lupi. În ceea ce privește deșeurile din oceanele lumii, da, vorbim despre deșeuri uh, maritime, marine, dar până la urmă este vorba despre uh, deșeuri uh, obținute pe pământ, deșeuri care ajung în oceane cu ajutorul râurilor și fluviilor. Știu că există state care încearcă și sper că au și rezultate, încearcă să oprească deversarea deșeurilor în fluvii înainte ca aceste deșeuri să ajungă în oceane. În ceea ce privește China, Trebuie să recunosc că avem o cooperare pozitivă cu acest stat în ceea ce privește oceanele. Am discutat despre măsurile de viitor. Ne gândim de asemenea la posibila cooperare pe diverse teme uh, maritime, dincolo de materialele plastice și deșeuri. Acum nu știu dacă deșeurile pe care le-am exportat din Uniunea Europeană în China au fost tocmai cele care au ajuns în oceane. Bine, nu pot exclude această posibilitate. Acum că există, iată, această interdicție de importare în China a deșeurilor europene a venit momentul ca companiile europene, respectiv Uniunea Europeană, să își recicleze propriile deș- deșeuri. Dacă considerăm că deșeurile sunt o valoare, atunci de ce le-am trimite în China, apropo? În ceea ce privește pescuitul cu impulsuri electrice, Subiectul știu că a fost tratat de către Parlamentul European. Din păcate, în cursul discuțiilor privind actele legislative, dezbaterea a fost oarecum umbrită de dezbaterile în contradictoriu pe tema acestei maniere de pescuit. Discuțiile privind măsurile tehnice, iată, au fost umbrite. Dar, uh, da, sunt de acord cu dumneavoastră, dacă nu folosim uh, detaliile sau uh, cunoștințele științifice în procesul legislativ, nu vom putea obține niciodată rezultatele pe care ni le-am dorit. Respectarea recomandărilor științifice sunt un fel de garanție a calității. Mi-am dat seama de lucrul acesta. Dacă ne uităm la uh, Uh, începuturile noastre, iată, am uh, cu ani în urmă începuserăm să gestionăm practic uh, cinci specii de, de pește. Acum numărul speciilor gestionate a crescut exponențial și asta datorită recomandărilor științifice. Sper că și asupra măsurilor tehnice vom ajunge la un echilibru satisfăcător. Vă mulțumim! domnule comisar. Vă mulțumim pentru prezența la ședința noastră de astăzi. Cred că colegii au considerat acest schimb de opinii a fi deosebit de interesant. Vă mulțumim pentru prezența la dezbaterile noastre și vă urăm succes pe viitor. Vă mulțumesc la rândul meu. So um, I will uh, make some announcements so that we use this time for. Voi face câteva anunțuri administrative și nu numai. Miercuri 27 martie, de la orele 14, vom avea un atelier al Comisiei cu privire la standardele de dioxid de carbon post-2020 pentru noile automobile și uh, Uh, autovehiculă autoutilitară ușoară. Toată lumea este invitată să participe. În aprilie, pe 26 după amiaza, avem rezervat uh, după amiaza acelei zile de joi, iar sesiunea de dimineață va avea loc așa cum este ea planificată acum, numai că după amiaza o de vom dedica, de fapt va fi liberă după amiaza, îmi cer scuze. Vom avea interpretare în 21 de limbi și, ca de obicei, dosarul um, legat de ședință va fi disponibil pe intranet și ședința va fi transmisă live. Apoi, în ce privește recomandările coordonatorilor, dacă nu aveți obiecții, le vom considera adoptate și, de asemenea, procesul verbal al reuniunilor din 1 februarie și 26-27 februarie sunt deja disponibile. Dacă până la sfârșitul ședinței de astăzi nu, nu veți avea obiecții, le vom considera și pe acelea adoptate. Pentru reuniunea de astăzi, următorul de punct de pe ordinea de zi îl reprezintă în schimb de opinii cu domnul Daniele Vioti, raportorul pentru bugetul uh, pentru 2019. Este un pic în întârziere, așteptăm să sosească. Și apoi, la ora 17, vom avea o reuniune comună cu Comisia FED pe tema diplomației de mediu, de climă, diplomația climatică. Vă invit să participați pentru că subiectul e foarte interesant. Așadar, peste câteva minute, când va sosi domnul Viotti, vom începe schimbul de opinii. Well, uh, colleagues, um... Dragi colegi, putem deci să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu domnul Daniele Viotti, bun venit, raportor pentru bugetul Comisiei Europene pentru 2019, secțiunea 3. Așa cum au susținut și coordonatorii, contribuția Comisiei ENVI la raportul privind bugetul uh, pe în ceea ce privește trilogul de luni, va îmbrăca forma unei scrisori și analiza proiectului de aviz cu privire la bugetul pentru 2019 se va face în uh, iulie, în comisie, la, pe 1 iulie și pe 3 10 august dimineața vom vota. Eu însă sunt raportor pe această temă, dar mai întâi aș dori să-i dau cuvântul domnului Viotti sau mai întâi ar trebui să fac eu o prezentare introductivă? Nu știu. Nu. Îi dau cuvântul direct domnului Iviotti pentru a ne face și prezentarea introductivă și apoi prezentarea propriu-zisă, după care vom avea un schimb de opinii cu întrebări și răspunsuri. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor pentru această primă audiere. Este chiar prima audiere pe tema bugetului. Așadar, și pentru mine este un început. Nu vreau decât să vă răpesc câteva momente. Vreau mai ales să ascult care vor fi întrebările din partea comisiei dumneavoastră, așa cum, de altminteri, voi proceda în toate ocaziile legate de viitoarele comisii în fața cărora mă voi prezenta. Ați avut ocazia să Citiți orientările pe marginea cărora am votat la ultima sesiune din Strasburg, pe marginea bugetului 2019. În aceste orientări am încercat să introducem problemele de mediu pe care am încercat să le accentuăm în mod deosebit, arătând că Parlamentul European are o preocupare deosebită cu privire la retragerea Statelor Unite din acordul de la Paris și cu privire la consecințele acestui gest în contextul combaterii pentru îmbunătățirea situației climatice. Cunoscând, de asemenea, prioritățile pe care le-a avut Comisia dumneavoastră în anii trecuți, în special în anul precedent, pe marginea bugetului pentru 2018, am dorit să stabilim modalități de depășire a limitei de 20% din bugetul Uniunii Europene pentru uh, combaterea schimbărilor climatice. Vrem să recuperăm ceea ce s-a pierdut în ultimii ani, ceea ce nu s-a investit în ultimii ani în contextul CFM, cadrului financiar multianual, în vigoare în prezent. Acesta este deci elementul central pe marginea căruia am lucrat și, desigur, m-am referit și la programe cum ar fi Life, uh, Sky și așa mai departe. Știm care sunt lucrările dumneavoastră, știm care sunt îngrijorările pe care le-ați exprimat cu privire la toate celelalte programe, cum ar fi uh, problema solidarității, preocupări exprimate în această comisie, de-al minteri, îl văd pe domnul raportor la VIA cu privire la transferarea Uh, Agenției Medicamentelor la, în, în Amsterdam. De aceea, aș vrea mai întâi de toate să plec urechea la cele pe care vrea să le spună această comisie, vreau să uh, știu care, vor fi, care vor fi contribuțiile dumneavoastră în cadrul raportului pe marginea bugetului. Mâine vom începe primele întruniri cu Comisia și Consiliul, deci primul trilog cu privire la procedura de mm, buget pentru 2019 și îmi propun să lucrez dincolo de aspectele formale, cum ar fi audierea de astăzi și uh, raportul Comisiei, avizul Comisiei, vreau să lucrez inclusiv la nivel informal, în momentul în care vom primi proiectul de buget pentru anul următor, cu fiecare comisie în parte și cu comisia, pentru ca bugetul din 2019 să răspundă cât se poate de bine așteptărilor Parlamentului European în fiecare dintre uh, aspectele pe care le subliniază acesta. Mulțumesc! Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Sunt convins că mediul, schimbările climatice, sănătatea publică, protecția civilă, protecția consumatorilor, siguranța alimentară și a alimentelor pentru animale sunt toate probleme de mare importanță pentru cetățeni. De aceea, în cadrul CFM, Pragurile de înverzire trebuie respectate de plin și orice modificare care aduce la reducerea programării bugetare pentru respectivele linii bugetare trebuie să fie respinsă cu toată fermitatea libera, programul pentru uh, uh, sănătate și creștere, precum și cel privind protecția civilă, sunt foarte importante și nu trebuie lăsate deoparte în favoarea celor de mai mare concentrare politică și publică e mai mare interes politic și public. De asemenea, trebuie să ne concentrăm și pe protejarea biodiversității în întreaga Uniune Europeană și pe toate programele aferente. Susțin, de asemenea, trecerea la o finanțare mai durabilă, în sensul promovării durabilității în Uniunea Europeană și urmărim îndeaproape ultimele evoluții din acest domeniu. Referitor la climă și la integrarea în celelalte politici a eficienței resurselor sunt chestiuni de mare importanță pentru toate politicile Uniunii Europene în vederea atingerii obiectivelor pe care le-am stabilit în contextul strategiei UE 2020 bugetul trebuie să vină în susținerea atingerii obiectivelor acordurilor de la, acordului de la Paris, cu, pentru că numai sprijinul financiar adecvat ne va permite să ajungem la obiectivele de atenuare climatică și la economia uh, cu intensitate scăzută de dioxid de carbon. Știm că uh, țintele de cheltuieli Uh, sunt în jurul de 20% din buget pentru uh, acțiunile de atenuare în contextul 2020, UE 2020, și aici aș dori să subliniez că trebuie făcute toate eforturile pentru a se atinge țintele respective. În acest sens, aștept cu interes uh, uh audierea din 21 aprilie pe care o vom avea pe marginea, acestor, pe marginea țintelor cuprinse în acordul de la Paris. Apoi, în ce privește agențiile, ne îngrijorează în mod deosebit constrângerile bugetare care afectează agențiile descentralizate ale Uniunii, în, uh, care, cele care intră în competența Comisiei noastre, ține seama de sarcinile acestora care sunt în permanentă creștere. Dacă vrem să consolidăm abordarea bazată pe probele științifice în Uniunea Europeană, trebuie să oferim agențiilor și mijloacele necesare pentru a-și îndeplini misiunea. Suntem foarte îngrijorați că majoritatea agențiilor au absorbit Uh, măsurile de reducere a personalului semnificative în, ultimele, uh, în ultimii ani față de volumul în creștere de muncă cu care se confruntă. Deci susținem abordarea de la caz la caz în evaluarea nevoilor fiecarei agenții descentralizate. Și, în fine, implicațiile bugetare ale retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Și aici se cuprinde și problema agențiilor, nu în ultimă instanță, mai ales uh, EMA, respectiv programele în materie de mediu și siguranță publică, ce trebuie să fie bine calibrate și trebuie rezervate fondurile necesare pentru a suplimenta uh, reducerile de finanțare pentru acestea la care ne așteptăm în contextul Brexit. Acestea sunt subiectele care ne preocupă pe noi în acest moment. Mă bucură faptul că ați, uh, v-ați arătat disponibilitatea și sperăm ca opiniile noastre să coincidă, iar acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră, care însă nu sunt de față, așa încât îi rog pe colegii interesați să le transmită mesaje și cine dorește să se înscrie la cuvânt acum, domnul Lavia mai întâi. Mulțumesc domnului Viotti pentru munca desfășurată. Eu am fost raportor general pentru buget în 2013 și în 2012 am fost raportor din umbră. Deci știu foarte bine cât de grea este această muncă și uneori cât e de complicată, mai ales când ne apropiem de închiderea dosarului, unde se încearcă identificarea posibilităților de a se uh, acoperi toate nevoile. Însă, din păcate, plapuma e prea scurtă de, față de uh, trupul necesităților europene, e un fel de pata lui Procust. Și aici aș dori să subliniez două aspecte la care s-au referit și doamna raportor și pe care le susțin de plin. Prima, prim, primul aspect se referă la agențiile descentralizate. Și iată de ce. Pentru că de mulți ani încoace suntem până la urmă nevoiți să tot reducem bugetul dedicat acestor agenții. De-al minte, din punct de vedere legislativ, prin legislația adoptată, pe de altă parte, le uh, punem în sarcină din ce în ce mai multe lucruri. Și atunci, noi ca autoritate bugetară, facem aceste agenții să facă mai mult cu resurse mai mici, făcându-le, punându-le în situația de a nu putea, de a nu putea să se achite de sarcinile pe care le cerem de la ele. În al doilea rând, agențiile care vor fi delocalizate în urma Brexit. Ce se întâmplă aici? Mecanismul bugetar aici este altul. În realitate, acordul Brexit pare să se îndrepte în direcția punerii în aplicare a unor transferuri cu resurse care vin în sarcina acordului Brexit, pentru că delocalizarea către alte țări nu decurge dintr-o decizie a Uniunii Europene, ci dintr-o decizie unilaterală a Regatului Unit. Prin urmare, dacă acesta va fi acordul final, atunci trebuie să anticipăm din bugetul european niște sume până când nu se vor fi încheiate toate elementele din acordul financiar cu Regatul Unit. Dar sigur, asta vom vedea când uh, vom avea acordul final. Însă resursele trebuie puse la dispoziție. Agențiile care vor trebui să fie transferate trebuie să fie transferate cât mai rapid, pentru că procedurile de transfer iau timp și e nevoie de resurse pentru a face acest transfer. Fără resursele financiare, sigur că nu, încep, nu pot începe nici procedurile de mutare. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc, domnul Poci. Mulțumesc că Doamnă președinte, eu înlocuiesc pe doamna Kadenbach, care ar dori să sublinieze câteva elemente importante pentru Comisia ENVI și pe care dorește să le cuprindem în avizul ENVI. Vreau să reamintească, printre altele, că eficiența resurselor uh, climatice în, pentru politicile de mediu trebuie să fie integrată în toate celelalte politici în vederea atingerii obiectivelor din strategia UE 2020. Reamintește, de asemenea, că trebuie să ne îndeplinim obligațiile din baza acordului de la Paris privind schimbările climatice. Acesta fiind unele dintre, unul dintre principalele provocări pe care le va avea Uniunea Europeană în deceniile următoare. Apoi, în ce privește acțiunile din cadrul CFM cu privire la uh, schimbările climatice, acestea intră în uh, între responsabilitățile ENVI, iar în 2019 aceste programe trebuie menținute măcar la nivelurile de finanțare din bugetul precedent pentru aceste programe. Referitor la uh, agențiile descentralizate, acestea, cele care intră în, sub incidența uh, portofoliului acestei comisii reamintește faptul că volumul lor de muncă și sarcinile lor uh, sunt în creștere și de aceea e nevoie de resurse financiare suplimentare care să le permită să-și achite, să se achite de obligații. Deci, curtea trebuie să analizeze de la caz la caz nevoile acestor agenții. E un lucru deosebit de important pentru EMA, care are nevoie de resurse pentru a se muta de la Londra la Amsterdam. Deci e nevoie de finanțare adecvată pentru which is by the way an issue uh, toate procedurile, inclusiv cele legate de autorizare, așa cum am discutat în comisia noastră. Thank you very much, Grostet. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Le mulțumesc și colegilor. Sunt perfect de acord și susțin și ce a spus dumneavoastră, doamnă președinte, și ce spunea domnul Lavia cu privire la agenții, EMA printre ele. La drept vorbind, dacă nu oferim agențiilor mijloacele necesare, atunci va avea de suferit calitatea experților. Or, noi avem nevoie de expertize cât mai bune. Prin urmare, este foarte important ca bugetul să fie menținut, dacă nu, dacă nu chiar crescut. În ce privește bugetul pentru sănătate, la care mă voi referi în mod specific, E regretabil că de câte ori vrem să facem economii, tendința este de a lua bani din bugetul pentru sănătate. Să vă dau un exemplu însă. Există proiecte pilot pe care trebuie să le susținem 100%. Unul dintre ele se referă la cercetări uh, încrucișate cu privire la trizomia 21 pentru a arăta care este legătura dintre această patologie și alte tipuri de patologii, de exemplu, anumite tipuri de cancer, autism și Alzheimer. Uh, există piste de cercetare care sunt încă neexplorate și din, în interesul pacienților, al tuturor pacienților, ar fi foarte important să putem lansa astfel de proiecte de cercetare. Prin urmare, E fundamental să existe bugetul adecvat pentru asta, un lucru care ar face diferența pentru cetățenii noștri. Aș dori să insist și asupra solicitării mai multor oameni de știință care ar dori să, să creăm un institut european de traumatologie. Sau dacă nu vom reuși să-l creăm, măcar să facem apel la o rețea europeană a experților în traumatologie în urma tuturor acestor atentate teroriste care au afectat Europa și continuă să afecteze, din păcate, Europa și marile orașe ale acestei, acestui uh, continent nu doar victimele, ci și martorii, forțele de securitate, um, cei care lucrează în sănătate, cei care dau primul ajutor, ar avea mult de câștigat dacă s-ar putea lucra asupra impactului psihologic pe care îl uh, au aceste tragedii, atentatele teroriste. Sunt multe exemple de proiecte pilot care ar putea fi depuse și care ar trebui susținute și care ar arăta în fața concetățenilor europeni care este plus valoarea Uniunii Europene. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mr. Iar. Mulțumesc, domnul Iar. Doriți să interveniți? Nu. Mi s-a părut că vreți să interveniți. Doamna Gerling. Yes, thank you very much. Um, I'd like to ask a more general uh, question Mulțumesc foarte mult. Aș dori mai întâi să adresez o întrebare generală cu privire la abordarea dumneavoastră generală în calitate de raportor. Pentru că am participat la discuțiile pe marginea rundelor anterioare de discuții pe marginea bugetelor din anii precedenți și analizând propunerea de la sfârșitul anului trecut cu privire la o rezoluție, aceasta constă practic din, într-o listă de priorități a comisiei și îmi dau seama că de asta suntem aici, colegii s-au ocupat foarte bine de acest subiect, nu, nu intenționez să insist asupra lui eu, dar nu știu dacă aceasta e o metodă de prioritizare cu adevărat satisfăcătoare. Poate dumneavoastră, în calitate de raportor, întrucât veți fi implicat în această chestiune, aveți ceva de adăugat la, în legătură cu acest proces. Ați analizat problema asta? Pentru că este evident că pe toate nu le vom putea obține. Cum veți ierarhiza prioritățile? Ați avut așa ceva în vedere? Mulțumesc! Okay, thank you. Now Bine, mulțumesc. Uh, dacă e cineva de la comisie care dorește să intervină de la Digi Environment. De Clac, Digi Sante. Cineva de la Digi Sante și de la Digi Clima. Cine dorește să înceapă? Dacă vreți să interveniți, desigur, vă rog. Thank you, Madam Chair. Uh, Rudy van Rombeek from DigiClima. Mulțumesc, sunt de la DigiClima și am ascultat cu mare, am parcurs cu mare, mare atenție propunerea de raport și ne bucură faptul că îngrijorările noastre sunt bine reflectate în document. Da, există acordul de la Paris. Cu acesta s-a creat un moment extrem de important pentru noi și pentru întreaga Uniune Europeană pentru a spori eforturile uh, de protecție a climei regretăm faptul că administrația SUA a anunțat, cel puțin, că se va retrage din acord, dar comisia n-a fost descurajată. Noi am continuat să facem presiuni pe lângă celelalte state să respecte angajamentele asumate și de aceea la COP24 de la Katowice, Polonia, va fi un eveniment uh, de importanță majoră, deoarece acolo vom discuta codul de norme de la Paris și vom uh, stabili contribuțiile naționale la care s-au obligat toate părțile semnatare. În ceea ce privește obiectivul de mainstreaming de 20%, am uh, primit și noi raportul de la curte în noiembrie 2016 și l-am parcurs cu mare atenție și acolo se spune așa – S-a obținut progres, dar e în continuare riscul să nu atingem obiectivul scontat și nu vom uh, nega acest, existența acestui risc. Dar, uh, la polo, de cealaltă parte, um, noi cei de la climă și buget, în continuare avem acest angajament uh, față de obiectivul de 20%, obiectiv de mainstreaming și vom face tot posibilul la următorul exercițiu bugetar 2019-2020 să îi convingem pe ceilalți de la celelalte digiuri ca cel puțin să respecte promisiunile și să accelereze efortul. Bugetul pe care îl gestionăm noi cei de la climă este destul de mic, partea programului LIFE. Și știți, ne străduim din greu să continue programul LIFE și în următorul CFM. Colega mea va putea să se axeze mai mult asupra acestui subiect. În orice caz, este doar o parte mică a bugetului general european și va trebui să convingem celelalte DG-uri care au programele cu bani mulți, Orizont 2020 sau fondurile agricole sau structurale, după cum și instrumentele externe, să facă ce trebuie pentru sensibilizarea față de climă. Însă ne bucură faptul că îngrijorările noastre sunt uh, reflectate și în proiectul dumneavoastră de text. Vă mulțumim pentru asta. Mulțumim foarte mult. Altcineva? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cu privire la instrumentul live, continuu ce a spus colegul meu, sunt Alexandra Vacru de la Digi Environment și conferim o importanță mare programului LIFE. Sunt discuțiile despre noul CFM. În acest context, împreună cu Digi Clima, pregătim o nouă propunere pentru noul instrument și vom încerca astfel să cuprindem toate elementele de strategie pentru cele două DG-uri vom încerca să venim cu proiecte și programe pentru protecția biodiversității, pentru tranziția înspre o economie neutră din punctul de vedere al carbonului, o economie circulară. Vom încerca să fim și mai ambițioși în ceea ce privește resursele necesare. Vrem mai multe sinergii cu alte sectoare politice, spre exemplu energiile regenerabile, eficiența energetică. În plus, vrem ca împreună cu ceilalți parteneri să obținem finanțare mai durabilă. Ați menționat ca prioritate acest aspect. Noi finanțăm, noi oferim bani. Am vrea să o facem într-un mod durabil, astfel că cooperăm cu alți parteneri de la Comisie pentru a face o propunere. Iată mai mult sau mai puțin ce facem noi la ora actuală. Dorim să vă mulțumim pentru accentul pe care l-ați pus pe rolul sporit al agențiilor. E nevoie de sprijin tehnic și expertiză pentru dezvoltarea a numeroase politici de mediu, de sănătate și așa mai departe, de climă. Agenția de mediu este un partener strategic, strategic și pentru cei de la climă și pentru cei de la ENVI, de la mediu și acolo s-a respectat reducerea de 5% în ultima perioadă și a fost cu impact. În prezent facem o evaluare a agenției. Ne interesează să construim și mai multe sinergii și trebuie să vedem care este rolul sporit pe care trebuie să-l uh, joace acea agenție, dincolo de susținerea celor două DG-uri. Sunt solicitări de sprijin și uh, în ceea ce privește cercetarea, spațiul, geoobservarea. E nevoie de expertiză tehnică de la agenție pentru aceste domenii. Cam atât din partea mea. Dau cuvântul mai departe colegului meu de la Digi Sante și cred că se va referi și el la agențiile domniei sale. Mulțumesc! Anul 2019 este ultimul an înainte de sfârșitul CFM-ului curent. În ceea ce privește um, sănătatea publică și siguranța alimentelor, ne așteptăm ca pentru anul 2019 să avem sumele prevăzute în finanțarea, în programarea financiară. Nu cred că vor fi probleme. În ceea ce privește proiectele pilot sau acțiunile pregătitoare, Așteptăm propunerea Parlamentului ca să vedem dacă este fezabilă. Nu putem decât să susținem Parlamentul în solicitarea de a descentraliza uh, agențiile de resort. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnule Vioti, e rândul dumneavoastră dacă vreți să reacționați la comentarii sau întrebări, vă rog. Grazie, grazie davvero per Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste contribuții. Din cele spuse de reprezentanții direcțiilor generale de la comisie până la, desigur, cele spuse de colegii din comisia Envi. Mi-am luat notițe. Nu știu să răspund acum tuturor întrebărilor care au fost adresate, evident, pentru că știți care e procedura bugetară. Noi uh, avem propriile orientări și cum arăta doamna Gerling. Am efectuat o enumerare, o, am, am pus pe o listă prioritățile Parlamentului European. Așteptăm însă acum să vedem care va fi propunerea Comisiei când ne va sosi ea, pentru a vedea cum se va contura proiectul de buget. Însă, două sunt aspectele fundamentale pe marginea cărora Cred că este corect și necesar să fim cât se poate de clari. Vă mulțumesc că ați acordat și dumneavoastră sprijin pe marginea temei agențiilor, pe care de-al o voi transmite și raportorului general, domnul Gaier, căruia îi voi transmite toate îngrijorările dumneavoastră în acest sens. Eu mă voi ocupa de acest subiect în contextul bugetului pentru anul următor. Este un subiect de discuții incredibil cu Consiliul. De ce? Pentru că Consiliul, șefii de state și de guverne mai exact, vor din ce în ce mai multe inițiative din partea agențiilor, ele să muncească din ce în ce mai mult, în contextul în care li se taie din personal, din buget și așa mai departe. Și deci, de acord cu dumneavoastră, așa ceva nu se poate. Nu putem continua în felul ăsta. Apropo de cele spuse de domnul Lavia și de bugetele de anul acesta, asta e tendința. Se cer mai multe, tot mai multe mm, politici din partea Comisiei Europene, dar cu resurse din ce în ce mai puține. Anul acesta, ca să folosesc un eufemism, am avut o discuție, va fi un an interesant, să-i spunem așa. Vorbim în acest an și de viitorul cadru financiar multianual, la care s-au referit colegii și doamna care reprezintă DGMV de la Comisie. Însă trebuie văzut dacă Consiliul are sau nu intenția de a face investiții în Europa sau nu. Închei spunând că prioritățile pe care le vom alege împreună pentru bugetul de anul viitor vor depinde și de măsura în care se va încăpățâna Consiliul să nu aibă un bilanț de relansare, un bilanț de perspectivă. Și, de asemenea, va depinde de măsura în care Parlamentul se va putea arăta unit și ferm în solicitarea de mm, mm, buget, de perspective bugetare adecvate situației. De aceea, poate sugestia pe care o adresez doamnei președinte și raportoare pe marginea bugetului ar fi de a scrie un aviz cât se poate de sever în care să includă numeroase cereri, să ceară mult și pe care îl voi susține fără îndoială. Well, thank you very much. Mulțumim foarte mult. Mulțumim, domnule Vioti. Dragi colegi, mulțumesc pentru participarea la acest uh, schimb de opinii, care se încheie acum.